I think we're ready to start. Bună dimineața tuturor, cred că putem începe. Date fiind măsurile aprobate de birou, aș vrea să vă aduc aminte tuturor că toți cei prezenți sunt rugați să poarte o mască, cu excepția celor care iau cuvântul. Avem interpretare astăzi în șapte limbi, engleză, germană, franceză, spaniolă uh, și altele și ne bazăm pe calitatea sunetului pentru ca mesajul să fie transmis cum trebuie. De aceea este important să respectați uh, liniile orientative impuse. Nu putem avea un schimb de părere despre toate avizele, de aceea vă aduc aminte că termenul limită pentru acordul de asociere cu Ucraina Data limită este septembrie, 28 eh, septembrie la prânz. Dacă nu există obiecții, propun să adoptăm ordinea de zi fără modificări, considerăm adoptată și trecem la eliminarea accizelor vamale pe anumite produse. Stefania Nardel este raportor. Se corectează, doamna președinte. E vorba de propunerea Comisiei pentru reglementarea acestor accize. Comisia propune să implementăm declarația comună din 21 august 2020 a domnului comisar Hogan pentru um, diminuarea tensiunilor transatlantice. Comisia propune să eliminăm o serie de taxe cu privire la homar, iar Statele Unite vor, face, vor lua măsuri similare. Pentru această discuție de astăzi urez bun venit lui uh, domnului Rupert Schlegemech, o scuze pentru pronunție, din partea DigiTrade, care va prezenta propunerea comisiei. Rupert, ai cuvântul. Șapte minute. Și rog toți vorbitorii să-și respecte timpul alocat, iar dacă depășim timpul. Îl rog, pe, rog secretariatul să ne atragă atenția. Rupert, mulțumim că ești alături de noi. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați pus acest punct deja pe ordinea de zi. Ultimele informații vin din uh, începutul lunii septembrie, deci ne mișcăm destul de bine. vorbim de, putem vorbi deja despre uh, pregătirea implementării. Aș dori să repet ceea ce ați spus deja. E o inițiativă pentru diminuarea tensiunilor bilaterale în comerțul cu uh, Statele Unite și pentru a soluționa problemele din contextul mai larg din domeniul uh, comerțului. Propunem să eliminăm o serie de accize pe homar, iar Statele Unite vor face, vor lua măsuri similare, de o valoare economică similară pe alte produse. O vom face uh, conform uh, dispozițiilor uh, vigoare la nivel mondial și pe baza națiunii cele mai favorizate. Ideea este să dăm ocazie operatorilor din UE și Statele Unite să elimine aceste accize. Spuneam că este vorba de un context mai larg asupra căruia revenim mereu Propunerea e de tip simplu, OLP, articolul 270 din tratat și o decizie conștientă pe care am luat-o, deși are valoare limitată, are o importanță politică și am dorit ca Parlamentul să fie implicat pe de întregul și să nu fie una, uh, o discuție simplă doar legată de accize, ci o discuție mai detaliată. Textul este foarte simplu, l-ați văzut, conține doar 5 articole și dacă dumneavoastră și Consiliul sunteți de acord, noi propunem să eliminăm aceste accize pentru o perioadă de 5 ani. Articolul 1 spune că accizele trec la valoarea 0, apoi avem implementarea, calendarul, nu mai repet detaliile, dar vă aduc aminte că e vorba de homari mari. De multe ori în uh, discuții e vorba de homari mai mici, dar aici este vorba de unii mai mari. Iar în articolul 5 propunem ca regulamentul să fie aprobat și retroactiv, să poată fi aplicat și homarului prins în acest an, și așa cum facem în celelalte regulamente, avem niște condiții pe care le vedeți în articolul 2 și acestea sunt importante pentru că dorim să ne asigurăm că și Statele Unite merg în mod eficient pe propriul angajament pe care și l-au luat și să ne asigurăm că nu introduc eventuale noi măsuri care să dilueze uh, acest, acest acord. Încercarea ambelor părți este să diminueze problemele. Iar dacă ele reapar, dacă problemele reapar, trebuie să avem măsuri la dispoziție. Avem așadar text care ne permite să acționăm ca atare. Aici e vorba și de comitologie, articolul 4.2, nu intru în detalii, Astfel de mecanisme există în toate acordurile comerciale, de exemplu cu țări din Balcanii de Vest, cu Ucraina. Așadar, avem uh, instrumente la dispoziție dacă ceva se schimbă. Și în articolul 5 avem calendarul unde spuneam că am dorit să putem acționa retroactiv. Nu o facem foarte des, dar am verificat și acum se poate face și de aceea am și dorit să facem. Cam atât din partea mea în ceea ce privește regulamentul cel puțin. Dacă pentru un context mai larg vrem să arătăm partenerilor din Statele Unite că putem lucra repede Acum, eh, restul depinde de dumneavoastră și de Consiliu. Dar așa cum eh, am spus, aș dori deja să vă mulțumesc pentru că avem această discuție astăzi și mă opresc aici, vă stau la dispoziție în caz că există întrebări, stimată doamnă președinte, stimați membri. Mulțumim, Rupert. Dau cuvântul colegilor din sală, domnului raportor Bernd Lange. Bernd, ai uh, patru minute. Sper că mă puteți uh, auzi. Mulțumesc! Subiectul nu pare important din punct de vedere economic, pentru noi cel puțin, dar pentru cei care locuiesc în zona Maine e foarte important. Acolo cererea a scăzut în ultimii 2 ani cu 44%. De ce? Din două motive. Pe de o parte, acțiunea domnului Trump împotriva Chinei, astfel încât China uh, taxează acum cu 25% homarul din zona Maine și, în al doilea rând, pentru, din cauza relației cu Canada. Acum uh, trei ani, 2017, a intrat în vigoare acordul CETA, Canada și Statele Unite sunt principalii producători de homar, iar exportul din Canada către Uniunea Europeană a crescut de la 39 la 55%. Și de aceea a și scăzut cererea pentru homar american. Deci, pentru producătorii din Maine, problema este una reală. Motivul problemei poate fi să găsit în guvernul american. Știm că aceste măsuri ale guvernului american nu se bazează neapărat pe reguli sau pe vreo logică. Există și alte exemple similare Există exemplu în cazul uh, Airbus, al uh, măslinelor din Spania, a macaralelor de port, o serie de măsuri um, aleatorii. Pentru a evita însă o complicare suplimentară a relațiilor, sunt de acord să acceptăm acest uh, text pentru că se bazează pe reguli, avem clauza națiunii cele mai favorizate. Statele Unite pot beneficia de acest regulament. Mai există producători mici în alte părți, dar după cum spuneam, cei mai mari producători sunt aceștia doi, Statele Unite și Canada. Pentru mine e important să fie clar că dacă aceste acțiuni nejustificate din partea Statelor Unite vor continua, atunci putem uh, opri imediat reducerea acestor taxe. Asta va conține și uh, raportul meu. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Dau acum cuvântul raportorilor din Umbra, doamna Danuta Hübner din partea PPE. Două minute. Mulțumesc. Sper că mă auziți. Aș dori doar să spun că nu este prima discuție pe care o avem cu Rupert pe acest subiect și că el, textul și Rupert a răspuns tuturor uh, întrebărilor noastre. Așa cum văd eu lucrurile, lucrurile n-ar trebui văzute doar din punct de vedere statistic, ci și uh, într-o perspectivă globală. Beneficiile știm că țin de producători locali sau se, se văd în primul rând la producătorii locali, uh, și de aceea susțin uh, întru totul această abordare de diminuare a conflictului și cred că în uh, vremuri dificile și în timpul în care uh, relațiile sunt atât de disfuncționale, e bine când reușim să găsim posibilități pentru a duce lucrurile înapoi în zona normalului. De asemenea, Sper că unul din elementele iritante va dispărea. Sper că vom reuși să mai eliminăm și alte asemenea elemente și mulțumesc lui Rupert personal pentru că știu că s-a implicat uh, personal în acest proiect și e foarte important că reușește să o facă. Cred că reușește să o facă cu succes. Am o singură întrebare, dacă avem timp. Aș dori să știu unde ne găsim pe alte puncte convenite în acel text comun în iulie 2018. Ce șanse au alte subiecte să progreseze în lunile următoare? Mulțumesc! Din partea Renew, Lisa Schleinemakers. Uh, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, domnului Schlegelmilch pentru prezentare. Iată, deci, în fine, o veste bună în ceea ce privește relațiile comerciale UE-Statele Unite și chiar dacă valoarea uh, este una destul de mică, crește totuși accesul pe piață de ambele părți și este un pas înainte pentru deescalarea uh, tensiunilor. E bine că avem uh, în față un regulament bazat pe reguli comerciale pentru că, sigur, cu Statele Unite avem uh, cele mai ample relații comerciale din lume și trebuie să le recunoaștem ca atare, pentru că depășesc uh, uh, doar relațiile cu actuala administrație. Trebuie, prin urmare, să continuăm să încercăm să găsim soluții negociate, pentru că eu cred că vom deschide ușa și pentru alte soluții, de pildă în tehnologii, standarde internaționale și să mm, vedem dacă putem face mai mult decât uh, pur și simplu reduceri tarifare. Eu cred că a venit uh, momentul să privim înainte și aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru acest lucru. Mulțumesc, doamnă Schreinemacher. Și trecem acum la domnul Oscar Lancini. Două minute, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Împărtășesc obiectivul acestei propuneri care creează oportunități ulterioare pentru operatorii din America și din uh, Europa, reducând uh, taxele vamale pentru anumite linii tarifare, chiar dacă avantajul este unul destul de mic. Însă, um, adevărata semnificație a acestui înțelegeri este una politică. Trebuie să ameliorăm relațiile cu Statele Unite, um, <clears throat> dezamorsând tensiunile și controversele în curs. Statele Unite sunt prima piață pentru produsele agroalimentare ale Uniunii Europene. Sunt o destinație foarte importantă pentru produse de calitate și cu o înaltă valoare adăugată. Aici avem uh, Problemele în ceea ce privește uh, Boeing și Airbus a dus la tensiuni în creștere cu Statele Unite și au fost afectate produse precum cele ale Italiei, în uh, sectoare care nu aveau nicio legătură cu această dispută. De aceea trebuie să facem pași concreți pentru a ajunge la o soluție um, negociată, asta și după criza cauzată de COVID-19 susținând producția în Europa și ne cedând uh, la uh, cererile celor care vor o globalizare fără nicio frână și care ar duce la o deplasare a echilibrelor geopolitice. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lancini. Acum, din partea versilor, domnul Butikofer. Domnule Butikofer, aveți cuvântul două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Schlegelmilch pentru activitatea depusă de comisie în această privință. Ne ducem aminte, cel puțin grupul meu o face, că Comisia spunea că nu vom încheia negocieri cu țări care nu recunosc acordul de la Paris. Iată că acum facem abstracție uh, de acest aspect, uh, dar credem că este justificat în acest caz pentru a um, da un semnal. Însă să nu ne amăgim, nu este vorba de o descalare amplă, mai trebuie abordate și celelalte chestiuni. Însă, când o facem, ar trebui să o facem uh, cu fermitate și rapiditate. De asemenea, aș dori să ridic în discuție o chestiune care ține de strategia de comunicare. Poate că această negociere nu vine suficient de uh, repede pentru a salva producția de homari din Maine, dar Uniunea Europeană ar trebui să facă eforturi să comunice oamenilor din Maine de ce facem acest lucru și care este spiritul uh, acestei abordări. Pentru că nu vreau ca această mișcare din partea Uniunii Europene să fie exploatată în campania prezidențială americană. Mulțumesc, domnule Beauty, că far, dacă data viitoare v-ați putea uh, îndepărta masca atunci când vorbiți. S-ar înțelege mai bine. Tocmai <clears throat> îmi încheiam alocuțiunea. Bun. Trecem acum la ECR. Domnul Borjoa, două minute, vă rog. Ja, uh, eh, morgen, voorzitter. Mijn dank gaat naar de rapport. Mulțumesc și bună dimineața, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc domnului raportor, domnului Schlegelmil și întregii sale echipe, dar și domnului Hogan. Întotdeauna mă bucur când avem uh, rezultate în ceea ce privește reducerea tarifelor vamale. Este bine pentru comerț. Cazul de față poate este simbolic și un pas mic, dar relevant din punct de vedere politic. Acest lucru a dus la mai puține tensiuni. Există și cotele pentru um, carne de vită și și acest uh, acord în ceea ce privește homarii cred că este bun. Eu cred că și în ceea ce privește condițiile de conformitate uh, facem pași înainte. Aceștia, mm, acestea sunt măsuri care pot duce la o detensionare. Eu cred că și dacă domnul Biden ar deveni președinte, nu cred că înțelegerea între um, domnul Trump um, și Comisia Europeană ar uh, fi dus mai departe, pentru că există o uh, activitate de lobby mult mai puternică. Dar există domenii unde lucrurile trebuie rezolvate. Aici mă gândesc la oțel și aluminiu. Ar trebui să existe un acord și în ceea ce privește Boeing și Airbus și o deblocare a situației de la OMC. Trebuie să facem tot posibilul pentru a recrea uh, un parteneriat transatlantic și să facem în așa fel încât multilateralismul să fie în favoarea tuturor și în favoarea Statelor Unite și a <clears throat> Uniunii Europene. Prin urmare, vedem acest regulament într-o lumină foarte pozitivă. Mulțumesc. Acum, în locul domnului Scholz, domnul Emanuel Morel. Două minute, vă rog. Sorry, but I think, sorry, but I think it's Mr. Schultz. Mr. Schultz, yes, okay. Schultz. I'm sorry, Mr. I'm Schultz. Sorry, Mr. Schultz. To you. Uh, thank, thank you, Chair. And... Se pare că intervine totuși domnul Scholz, însă din păcate se aude prost. Aș dori să mulțumesc domnului Schlegelmilch personal pentru Uh, faptul că ne-a oferit uh, posibilitatea grupului de monitorizare să înțelegem contextul acestui acord. Însă trebuie să admit că comitetul dumneavoastră ar trebui să uh, și ia timpul necesar pentru a analiza consecințele acordului la care s-a ajuns. Suntem cu toți <clears throat> um, la curent că Irlanda mai ales este îngrijorată de acest acord. Când ați spus că liniile tarifare pe homar ar uh, viza alte categorii de homar, acest lucru nu mă liniștește foarte tare. Vă întreb dacă avem o măsură de siguranță, o plasă de siguranță um, în acest regulament. Pentru că mă întreb și dacă chestiunea biodiversității în ceea ce privește homarii a fost avută în vedere pentru că iată că facem concesii pentru un partener care în continuare impune tarife pentru oțel sau aluminiu. Chiar dacă am cheltuit milioane pentru a pregăti porturile noastre pentru importul de uh, gaze lichefiate. Și în condițiile în care suferim de pe urma limitării exporturilor către Turcia, China și altele. Și chiar e nevoie de acest semnal înaintea alegerilor prezidențiale? Comisia vine și spune că relațiile trebuie normalizate uh, pas cu pas cu cel mai mare partener comercial al uh, Uniunii Europene. Aici sunt de acord, este o cauză nobilă, însă trebuie să analizăm în profunzime propunerea comisiei și să um, ne dăm uh, girul în conformitate. Mulțumesc, uh, domnule Scholz. Trecem acum la lista celorlalți vorbitori. Pentru început, domnul Christoph Hansen, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Acest acord este darul de plecare al fostului comisar Hogan. Este prima reducere tarifară negociată între Statele Unite și UE în ultimii 20 de ani. Sper că Mark marchează un nou moment în relațiile transatlantice înghețate. Știți că pe 4 noiembrie, ziua după alegerile prezidențiale, putem uh, să ne trezim într-o lume nouă, unde dacă va câștiga Biden, am uh, um, ajunge la o dezghețare a relațiilor. Totuși aici trebuie să fim prudenți, dar pe de altă parte 4 noiembrie s-ar putea să ne aducă un alt mandat al administrației Trump și acest lucru ar putea duce la prăbușirea OMC. De aceea, iată că acest acord pe Homar este un acord bun și un semnal bun. Uh, homarii mari nu trebuie să fie felul principal, cel puțin nu în ceea ce privește acordurile comerciale. Sper că este doar o gustărică și că vom ajunge la acorduri mai ample și de aceea propun să ne mișcăm repede pe acest dosar. Mulțumesc, domnule Hansen. Acum, din partea socialiștilor și democraților, Ima Rodriguez Pinieru, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru activitatea desfășurată și pentru faptul că ne-a prezentat acest document astăzi. În grupul meu susținem această inițiativă. E evident că cu toții suntem de acord că e vorba aici de un prim pas pentru îmbunătățirea relațiilor comerciale, însă trebuie să fim și realiști și să nu credem că o astfel de situație tensionată pe care o vedem astăzi în relațiile comerciale cu Statele Unite ar putea fi um, complet detensionată acum printr-o astfel de măsură, care este una limitată, dar merge în uh, direcția cea bună și este bine că suntem în stare să reclădim uh, relații care se bazează pe încredere și respect reciproc și duce și la o îmbunătățire la uh, condițiile economice pentru consumatori. Eu cred că este o măsură bună și, și e bine și că se întrevăd măsuri uh, deja de pe aici ca în condițiile în care Uniunea, Statele Unite ar lua măsuri care să dăuneze Uniunii Europene ca acest uh, acord uh, să fie suspendat. Aș avea însă o întrebare. Ce criterii de um, selecție s-au aplicat? Cum s-au ales acele produse pentru care au fost uh, scăzute uh, tarifele <clears throat> Um, pentru că există în Uniunea Europeană și produse agricole care au avut mult de suferit datorită faptului că um, Statele Unite au aplicat sancțiuni legate de Airbus și acele produse au de suferit acum citrice, um, măsline, vinuri și aș mai avea o întrebare, mecanismele de sancțiune Aveam un mecanism de sancțiune la nivel, nivelul OMC și aici uh, ne dorim o reformă și această dezbatere durează deja de ceva vreme și de fapt, așa cum funcționează sistemul în momentul de față, nu este unul just, pentru că plătesc uh, nu cei care ar trebui. Acum, cu astfel de măsură, ar trebui să ne asigurăm că nu se ajunge la o escaladare și că, inter- și că interesele Uniunii Europene sunt fie păgubite și mai mult. Cum putem uh, suspenda măsurile unilaterale ale uh, președintelui uh, Trump. Mulțumesc. Acum un minut, domnul Iordi Canias. este regulamentul Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și Comisiei. Acest acord are un rol foarte important pe plan politic, nu doar comercial, fiindcă lansează un mesaj de dezamorsare a tensiunilor care s-au acumulat în aceste ultime luni uh, și care ne apropiau de un adevărat război comercial. Desigur, uh, homarii și langustele nu au un, uh, o importanță economică foarte mare, dar e un simbol politic. Am fi putut uh, profita de acest acord pentru a soluționa anumite conflicte corelate acestor rate uh, de taxe la import uh, nedrept aplicate produselor europene. Mă gândesc, de pildă, aici la uleiul de măsline de consum aluminiul, măslinele de consum, măslinele de masă. sunt un bun exemplu și nu am profitat uh, de regulamentul acesta pentru a elimina uh, taxele aplicate asupra anumitor produse europene, cum ar fi cele menționate mai sus și care au fost practic expulzate de pe piețele americane. Au fost aplicate împotriva lor sancțiuni foarte nedrepte. Am însă o ezitare și vreau să întreb Comisia uh, cum putem accepta până la urmă noi, Parlamentul, acest regulament Există oare condiții care se aplică și altor actori? Cum ar fi SUA, știți, nu uh, a respectat acordul de la Paris. Sau uh, a amenințat pur și simplu că nu le va mai pune în aplicare. Iar noi venim cu ratificări complementare pentru alte aspecte, dar aici, practic, în acordul de față nu uh, cerem niciun fel de contrapartidă de acea natură. Suntem uh, Uh, puternici față de cei slabi și slabi față de cei puternici este un uh, comportament pe care Parlamentul nu poate să-l accepte. Mulțumim, domnule Canias. Juan Ignacio uh, Soido Alvarez, din numele VP. Aveți cuvântul. Un minut. Vă rugăm să apăsați butonul Speak, domnule Soido Alvarez. Mulțumesc, doamnă președintă. Este adevărat că actualmente suntem uh, față în față cu un acord uh, comercial mic, cu o valoare de aproximativ 170 uh, de milioane de euro, însă este un început, sau poate fi un început pentru reducerea tensiunilor comerciale între UE și SUA. Poate să fie începutul sfârșitului acestui conflict. Este vorba despre uh, 750 de milioane de uh, euro uh, prelevate pe o serie întreagă de produse, inclusiv uh, uleiul de măsline, măslinele de masă, aluminiul, care ar putea fi pe viitor uh, vizate. Uh, este o ameliorare adevărată între relațiile transatlantice. Nu putem să închidem ochii, nu putem să ignorăm această îmbunătățire. Să sperăm că domnul Dombrovskis uh, va putea urma această cale trasată de către fostul comisar Hogan și că vom ajunge la eliminarea acestor rate injuste, nedrepte. Mulțumim foarte mult, domnule Alvarez, mulțumim de asemenea și interpreților pentru eforturi. Acum am să îi dau din nou cuvântul domnului Schlegel Michiu din, partea, din partea Comisiei Europene. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Da, multe dintre chestiunile pe care le-au punctat uh, membrii Parlamentului uh, răsună foarte răspicat și în spiritul comisiei, în privința a ceea ce s-a întâmplat în Maine. Acolo a existat o reală furtună între situația chineză, liberalizarea CETA, prima situație diferă de cea de-a doua, fiindcă încercăm să creăm condiții egale de concurență, uh, lucru care, în opinia mea, uh, implică o reducere a tarifelor oriunde se poate. Mulți ați vorbit despre condiționalități și despre alte aspecte pe care am avut, le-am avut de înfruntat în raport cu SUA. Uh, suntem conștienți de faptul că acesta este și trebuie să fie doar un început, fiindcă avem multe probleme care trebuie soluționate, dacă le putem spune așa. Uh, oțel, aluminiu și o serie întreagă de amenințări, amenințări uh, uh, în temeiul 332, 301 și așa mai departe. Se știe că administrația Trump amenință și folosește mai tarifare pentru a încerca să uh, își uh, uh, împingă partenerii comerciali către anumite comportamente. E o formă de coerțiune. Trebuie să împiedicăm acest lucru. Această măsură este una care clădește încredere. Faptul că avem uh, o condiționalitate aici înseamnă, de fapt, că nu suntem naivi în ceea ce facem. Este un acord echilibrat, nu este o concesiune strict unilaterală din partea UE. Primim ceva în schimb, de fapt chiar mai mult în termen de tarife de care am, am scăpat în raport cu cele pe care, cu exonerările pe care le acordăm americanilor, este un lucru bun. Domnul Scholz a punctat anumite chestiuni importante și nu numai însul. Uh, primul aspect, producția de languste din Irlanda, de langustine, o specie mai mică, de fapt, care nu uh, va fi afectată. Aici avem uh, în discuție homarii de dimensiuni mari care se referă la și pe, pentru care noi putem acoperi doar 10% din consumul european. Am încercat să analizăm dacă sunt uh, produse interschimbabile, dar am ajuns la concluzia că probabil că nu sunt, sunt prețuri diferite și, până la urmă, sunt uh, feluri de mâncare diferite, homarii și langustinele. Dar trebuie să fim atenți, totuși. Uh, Chiar dacă analizăm situația producției, producție mare sau mică, trebuie oricum să uh, importăm uh, uh, peste 70% din nevoile noastre, deci cred că nu va fi un pericol la acest plan. Domnul Lange a punctat un aspect, cota exporturilor americane către UE s-a redus foarte mult din numeroase motive, dar și din cauza faptului că a existat anumite avantaje competitive aduse cu sine de CETA. N-am să intru mai detalii cu privire la situația homailor, dar este vorba despre produse care de regulă sunt servite doar uh, în restaurante. Am făcut o evaluare de risc în 2013, riscul uh, de specii invazive pentru această categorie de animale și riscul era foarte redus pentru că temperatura apei joacă un rol important. Aceste creaturi nu agrează prea mult apele mai uh, călduțe din Europa Mă opresc aici, uh, dar am încercat să știți să analizăm cât uh, se poate de bine și aceste aspecte. Alte chestiuni care au fost uh, punctate, în special în ceea ce privește aspectul unor măsuri suplimentare pe care am putea să le instaurăm în privința SUA. Domnul Bourgeois, domnul Șagamar, care a punctat anumite chestiuni importante. Sunt discuții în curs Uh, discuțiile nu sunt foarte rapide, sincer să fiu, și pe fondul alegerilor nu suntem prea încrezători că vom face progrese mari. Dar pe partea de cooperare în sectorul uh, tehnologiei, tech, există un anumit uh, apetit pentru asemenea relații. Așteptăm contrapropuneri pentru a instaura un dialog la nivel înalt pe, pe tema tehnologiei în sectorul comercial. Mm, domnul comisar a spus de multe ori că l-ar interesa acest lucru Există o serie întreagă de discuții încă în curs, în paralel. Evaluarea de conformitate este destul de înceată, însă există anumite standarde care trebuie respectate. S-a punctat mereu acest lucru că e, până la urmă, viitorul uh, comerțului, discuția de față. Vom continua să colaborăm cu toate administrațiile, cu orice administrație americană și numeroase voci în SUA indică faptul că este un sector în care UE și SUA trebuie să conlucreze la lumina eforturilor anumitor alți parteneri comerciali de mărime mare. Așadar, raportul TTIP. Pe această listă figura o serie de produse um, langustelor, însă beneficiile economice care au de a face cu asemenea produse includ 15-16 state membre ale UE, în speță Franța, Germania, discutat situația și cu delegația din Washington cu privire la ceea ce putem face pentru a puncta faptul că este o măsură pe care o face mm, pentru a sprijini o industrie care se confruntă cu foarte multe provocări, așa cum cred că ați putut citi în o serie întreagă de articole care s-au scris cu privire la situația industriei homarului. Am să mă opresc aici, am să mulțumesc tuturor membrilor pentru întrebările pe care mi le-au adresat, precum și dumneavoastră, domnul președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Uh, Rupert Schlagermecher, reprezentantul Comisiei, pentru intervenția dumneavoastră de astăzi și pentru răspunsul. Nu uitați nici de uh, piersicile în conservă din Grecia. Bert Lanker are acum cuvântul raportorul nostru și președintele uh, nostru pentru a pronunța câteva concluzii. Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În privința situației comunicării de care vorbea domnul Rupert, este, uh, trebuie să punctăm acest lucru, o măsură de sprijin pentru industria humarului din Maine, dar și pentru state mai mici producători, Nicaragua, Honduras, Indonezia, Australia inclusiv. Industria homarului din uh, Australia suferă foarte puternic din pricina situației uh, uh coronavirus. Uh, și nu numai. Și deci a, ajutăm aceste țări, aceste regiuni din lumea întreagă prin uh, acordul uh, referitor la languste și homari. Și în speță, evident, uh, regiunea Maine nu este, deci, de fel, un cadou pentru un anume președinte. În care s-aș spune, deci, că nu e deloc uh, o condiție pe care să o fi ridicat uh, în privința președintelui Trump sau administrației sale. Această uh, clauză, această situație privilegiată este acordată practic sectorului producătorilor de, de homar din lumea întreagă. Nu sunt deloc convins că acest acord va deschide discuțiile sau uh, mentalitățile americanilor pentru a reveni la un sistem bazat pe reguli și că toate conflictele dintre noi vor fi brusc dezamorsate. Cristofanța la redreptate până una alta vom vedea care va fi rezultatul uh, alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie. Sunt uh, convins că după alegeri cărțile vor fi reamestecate sau vor trebui să fie reamestecate și să sperăm că vom avea un viitor mai uh, luminos uh, după alegeri. Mulțumesc foarte mult, mulțumim și noi, domnule președinte. Acum trecem mai departe la următorul punct, schimb de uh, opinii cu Denis Rodone, Chief Trade Enforcement Officer. Bun venit în numele INSTA, domnule Denis Rodone, Sunteți uh, Um, proaspăt numit pe funcția de director general adjunct și uh, pe postul de Chief Trade Enforcement Officer. Avem foarte multe așteptări pe voastră. De ani întregi am tot cerut uh, Comisiei să consolideze implementarea și până în aplicare a politicii comerciale și investiționale, atât la nivel european cât și în mod global. Este foarte important ca partenerii noștri să își respecte pe deplin angajamentele, inclusiv cele în materie de dezvoltare durabilă. Este uh, mai ales uh, impădată în aceste vremuri de protecționism suplimentat uh, de, cri- de criza uh, coronavirus. Am uh, observat în cea de misiune a președintei von der Leyen către comisarul desemnat și vicepreședintele Dombrovskis că veți informa Parlamentul European cu privire la orice dezvoltare și să sperăm că este doar prima dintre numeroasele schimburi dumneavoastră care vor urma. Apreciem faptul că între inițiativele cheie pentru 2021, în urma Uh, discursul de aniversare a națiunii din 16 septembrie, se numără și un nou instrument pentru a uh, descuraja și a contracara acțiunile coercitive din partea unor terți. Uh, și noi negociem pentru a obține uh, un uh, regulament, o implementare mai solidă a regulamentului. Prin urmare, vreau să vă urez bun venit, domnule Rodone, și v-aș întreba, domnule Rodone, care sunt instrumentele actuale și viitoare pe care le aveți la dispoziție și care vă sunt prioritățile, domnule Rodone, director, adjunct, director general adjunct și Chief Trade Enforcement Officer, aveți cuvântul pentru 15 minute. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Madam Chair. I... Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că mă puteți auzi bine. În primul rând aș dori să vă spun că mă bucur am această ocazie de a veni în fața comisiei dumneavoastră pentru prima dată, să văd care sunt uh, așteptările și prioritățile comisiei dumneavoastră. Într-un spirit uh, mai larg, Vrem să discutăm acest efort general al Comisiei într-o implementare mai bună a acordurilor noastre comerciale. Eu vreau să am o poziție activă în a ajuta aceste eforturi întreaga Comisie să folosesc toate resursele care stau la dispoziție, expertiza necesară pentru a reuși mai mult atât în implementare cât și în aplicare atât în cadrul serviciilor, în comisie, în Parlament și în comunitatea mai largă cu toți actorii implicați. Crearea acestei poziții, așa cum ați spus, vine ca urmare a linilor orientative trasate de doamna von der Leyen pentru a soluționa probleme de acces la piață, pe aspecte climatice, de muncă și așa mai departe. Mandatul este unul foarte clar să interacționez cu Parlamentul European și de aceea vă stau la dispoziție în permanență când doriți dumneavoastră, cât de des doriți, pentru a vă asculta părerile și, în primul rând, pentru a vedea părerea INTA, uh, partenerul nostru direct la DigiTrade. Iar în ultimele săptămâni am avut uh, prime discuții cu coordonatori despre așteptări, despre cum să colaborăm și mi-a plăcut această discuție. Cred că mesajul pe care îl transmitem este unul foarte clar, este vorba de o implementare mai bună și că acolo unde este necesar, UE să adopte o poziție mai puternică în ceea ce privește aspecte comerciale. Deci, pe de-o parte, să ne facem uz de drepturile pe care le avem, pe care ne dau drepturile și uh, obligațiile internaționale și să folosim aceste acorduri comerciale pentru a cere condiții mai bune de durabilitate, uh, protecția climei și uh, drepturile angajaților. Mă interesează și părerea dumneavoastră despre priorități. Întâi, în ceea ce privește implementarea, sigur că mai avem uh, multe de făcut pentru a ne folosi de uh, avantajele pe care le aduc aceste acorduri comerciale și acest lucru este important pentru a avea un comerț deschis și corect. Asta înseamnă și să ajutăm IMM-urile, în special, să, înțelege, să înțeleagă ce avantaje aduc aceste acorduri. În curând vom lansa un portal nou numit Acces la piață, Access to Market, cu informații în diferite limbi, tocmai în scopul importului și al exporturilor. Vom uh, folosi și discuțiile pe care le-am avut cu INTA pentru a explica mai bine aceste relații comerciale și pentru a ajuta companiile, în special ceea ce privește aplicarea regulilor cu privire la origine, unul din domeniile cele mai complexe. Apoi vom cere o utilizare sistematică a instrumentelor pe care le avem dispoziție. Trebuie să folosim resursele mai bine pentru a elimina obstacolele comerciale. Deci o abordare și un proces de aplicare mai uh, clar, mai puternic. Ce propunem pe termen foarte scurt? Ne-am reorganizat în DigiTrade, avem un directorat nou care să supravegheze punerea în aplicare și am creat un, sim, un sistem similar pentru depunerea de plângeri și în special pentru simplificarea procesului de urmărire a acestora. Companii, asociații și organisme de interes public vor putea depune plângeri în ceea ce privește accesul la aspecte comerciale, dar și în ceea ce privește eventuale încălcări din partea partenerilor comerciali, angajamentelor luate sau a dezvoltării uh, durabile Dorim să folosim mai bine instrumentele existente, să folosim mecanismele de soluționare a litigilor în diferitele sisteme. În ceea ce privește soluționarea acestora, e un mod uh, obișnuit de a cere aplicarea uh, obligațiilor asumate Aș dori să subliniez că în acordurile bilaterale avem patru astfel de dispute în desfășurare, litigii, și vom continua să le folosim în măsura în care este necesar. <clears throat> Dezvoltarea durabilă e un element cheie pentru uh, această comisie. Avem un proiect cu standarde de uh, lucru. Rezultatele vor veni pe 8 octombrie. Există deja niște semne de evoluții politice pozitive, iar măsurile pe care le-am luat sperăm că vor duce la rezultatele potrivite, date fiind angajamentele pe care le avem. Dar o implementare eficientă nu este totul. Comisia a făcut deja acest lucru în preratificarea acordurilor, inclusiv în zona dezvoltării durabile în aceste acorduri. Am văzut acest lucru cu Vietnam, de exemplu. La fel și în anumite convenții ale Organizației Mondiale a Muncii, Iar în ceea ce privește această organizație de la munci, când vorbim pe partea de, despre partea de muncă, avem acțiuni concrete, tehnice, de promovare a respectării acestor angajamente cu privire la drepturile angajaților. Și aici cooperarea este una foarte bună. Vom continua să îmbunătățim această cooperare, pentru că cu siguranță se pot face mai multe doresc să discut cu dumneavoastră și alte căi în care putem uh, progresa pe aceste parteneriate și să includem în perioada de preratificare deja astfel de elemente în acorduri. Și încă un uh, element important care ține de portofoliu dorim să extindem instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a soluționa eventuale tensiuni. Mi se pare că e urgent să facem acest lucru pentru că anumiți parteneri folosesc fie acorduri unilaterale sau iau măsuri unilaterale sau care nu corespund uh, organizației mondiale. Aici uh, sunt multe de făcut în următoarele luni. Sporim uh, controlul la export pe bunurile de utilizare dublă. Colegiuitorii au progresat mult aici, în ultimul trilog. Suntem pe cale să îmbunătățim regulamentul cu privire la punerea în aplicare și vrem să folosim un instrument gândit să descurajeze țări terțe în a folosi astfel de măsuri. E vorba și de un statut uh, nou, îmbunătățit, împreună, care împreună cu alte instrumente, implementarea regulamentului de screening, de exemplu, instrumente legate de subvenții internaționale, ar reprezenta o lărgire a paletei de instrumente care ne stau la dispoziție. Nu, în ultimul rând, date fiind uh, instrumentele care ne stau la dispoziție, aș dori să spun schimbarea practicilor, obiceiurilor și dorim să începem o bună colaborare cu INTA. M-aș opri aici și aștept cu interes să aflu care sunt părerile onoraților membri. Mulțumesc mult, domnule Redone. Mulțumim pentru prezentarea uh, priorităților. Și acum aș da în cuvântul coordonatorilor. Începem cu PPE, Christoph Hansen. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Rodone, mulțumim foarte mult pentru, numi, uh, pentru participare și felicitări pentru numirea dumneavoastră pe funcție. Mulțumim că ați acceptat uh, invitația de a participa la ședința noastră. V-am așteptat în primăvară, dar ne bucurăm oricum că ați supraviețuit crizei acesteia și că sunteți astăzi alături de noi. Acum am să trec la limba engleză. Hai, explic. Și acum trec la engleză. Grupul meu are așteptări mari de la o mai bună aplicare a măsurilor TDI la o mai bună uh, angajare. Ați putea repeta, vă rog, ce menționează descrierea poziției dumneavoastră? Aceasta ar fi prima întrebare. Știm că sunt uh, probleme de rezolvat, toată lumea știe că sunt probleme cu aceste acorduri comerciale și avem o serie de acorduri în întreaga lume însă ele nu sunt bune decât în măsura în care sunt și implementate. Dumneavoastră veți juca un rol important în această implementare și de aceea a doua întrebare vine de convingerea grupului nostru din part- că o mare parte a valorii, a plus valorii, ține de asistența pe care ați putea o acorda, în special IMM-urilor se știe că IMM-urile nu prea uh, folosesc astfel de acorduri. Marile companii o fac mai bine pentru că au o armată întreagă de avocați care ajută să înțeleagă detaliile acestor acorduri. Cum poate biroul dumneavoastră îmbunătăți această relație? Ați vorbit de acel calculator cu privire la regulile de origine. Am avut o discuție și cu doamna Malmström, acum se cheamă, văd, acces la piață. Ne puteți spune mai multe? Și mai am o întrebare cu privire la Curtea de Conturi, care a dat un raport uh, special recent cu privire la utilizarea TDI. Raportul a fost pozitiv, însă Curtea de Conturi a arătat că Comisia nu ar face suficient pentru a comunica și a facilita accesul la acestea pentru IMM-uri. Ce părere aveți despre acest lucru? Ce puteți face? Și o ultimă întrebare despre diversificarea lanțurilor de furnizori. Mi se pare important uh, ce am putea face în acest sens. Mulțumesc domnului Hansen, Kathleen Van Brandt din partea S&D. Mulțumesc foarte mult și eu aș începe prin a sublinia importanța numirii dumneavoastră mm, și doresc să vă asigur de tot uh, sprijinul uh, de care veți beneficia din partea grupului meu politic. Așa cum spunem mereu, politica comercială se bazează pentru noi pe reguli și valori, dar acestea valorează doar dacă suntem în măsură să le și aplicăm. Aș dori să vă dau două exemple pentru a putea apoi formula întrebări și desigur vom avea tot timpul necesar la dispoziție în viitor. Știți că pentru grupul nostru aplicabilitatea și uh, sancționabilitatea instrumentelor de apărare comercială este importantă. Pentru că mm, lipsește un mecanism de aplicare a sancțiunilor în ceea ce privește acordul de liber schimb cu Vietnamul. Și de aceea s-a impus negocierea unei uh, um, unei foi de parcurs în ceea ce privește um, drepturile lucrătorilor și acest lucru trebuia să aibă um, loc în termen de trei luni de la ratificarea acordului, dar a trecut acest termen. Și vă întreb uh, cum veți lucra cu instrumentele de apărare comercială uh, și cu chestiunile care țin de sancțiuni, dar și cu faia de parcurs negociată de acest Parlament. A doua chestiune pe care ați menționat-o în introducerea dumneavoastră foarte bună, în care ați încercat să abordați toate temele, se referă la problema oțelului în Europa. Comisia nu a folosit uh, instrumentele de la bară comercială uh, în toată amplitudinea lor până acum și ați spus că e loc de mai bine, mai ales în ceea ce privește investigațiile împotriva um, subvențiilor. Aici mi-aș dori um, explicații mai concrete în ceea ce se poate face acum și cum uh, vedeți legătura cu um, documentul um, de poziție și um, măsurile viitoare. Mulțumesc! Acum um, are cuvântul Marie-Pierre Vedren. Madame Vedren, vous pouvez pousser votre bouton speak? Doamna Vedren, vă rog să apăsați butonul pentru a interveni. Vedren, nu? Nu. No. Ok. Se pare că nu funcționează conexiunea. Poate revenim la dânsa. Trecem acum la domnul Marcus Buhai, trei minute. Mulțumesc, domnul președinte. Bună dimineața, domnule Redone și din partea mea felicitări pentru numire. Se pare că au apărut o serie întreagă de întrebări uh, pe care uh, vreau să le abordez și eu în ceea ce privește competența și uh, deci apostolii. Deja în um, comunicarea de presă a Comisiei din iunie din acest an am putut uh, vedea că vă implicați în special pentru IMM-uri și ne-am fi dorit și o um, astfel de uh, reconfirmare, mai ales în ceea ce privește portalul care vizează accesul pe piață, unde e nevoie de îmbunătățiri anumite chestiuni pot fi organizate atât la nivel de state membre cât și la nivel de Uniune. Cum va arăta colaborarea dumneavoastră cu camerele de comerț? Cum vreți să le sprijiniți și ce relație veți avea cu acestea. Asta și în contextul în care avem și un comisar pentru comerț. Aș dori să ne explicați mai în detaliu Um, așa cum spunea și domnul Hansen, care este până la urmă fișa postului dumneavoastră și în ceea ce privește ierarhia și organizarea. În rest, m-ar interesa ce măsuri concrete eu practic vedeam funcția dumneavoastră într-un fel de rol de monitorizare după încheierea acordurilor comerciale. Aș dori să știu uh, cum vă vedeți uh, acți- acțiunea dumneavoastră înainte de acord, încheierea unor acorduri uh, comerciale. Mulțumesc. Mulțumesc. A reușit doamna Vedren să se conecteze? Nu încă. Continuăm așadar cu verzii Heidi Hauta la două minute, vă rog. Heidi? Bună ziua, domnule Redone, și eu îmi doresc să vă văd în următoarele săptămâni pentru a discuta diferite chestiuni. Ați menționat procesul cu Corea, dar haideți să fim sinceri, a durat 8 ani să ajungem aici și aș dori să vă mai dau și alt exemplu. Noul acord de liber schimb care a intrat în aplicare cu Vietnamul. Cred că aici se impun măsuri rapide pentru că vedem că promisiunile care ar trebui să creeze o situație foarte bună în ceea ce privește încălcările de drepturi ale omului, inclusiv a drepturilor lucrătorilor, nu prea se materializează. Vă întreb dacă veți lucra în baza rezoluției Parlamentului European în crearea unui mecanism independent de monitorizare și a unui mecanism de monitorizare a încălcării drepturilor omului. Cum vedeți, grupuri uh, consultative um, interne, astfel încât să nu existe um, amenințări la adresa celor care transmit informații. Și credeți că Trebuie să existe o legătură și cu acordurile de liber schimb și posibilitatea de declanșare a cauzei drepturilor omului dacă autoritățile vietnameze nu vor face progrese credem că acest acord de liber schimb are pârghile necesare pentru toate aceste chestiuni. Și apoi aș dori să vă mai întreb, vorbeați de posibilitatea de a înainta plângeri pentru încălcarea anumitor capitole de ale acordurilor de liber schimb. Și nu în ultimul rând, am văzut că vor exista noi directive pentru negocierile unor acorduri de liber schimb viitoare. Vor fi vor avea mai multă obligativitate juridică în ceea ce privește capitolele de sustenabilitate. Mulțumesc, Heidi Autola. Trecem acum la ECR, domnul Burjoa, dar iată că Poate interveni acum doamna Vedren. Doamna Vedren, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor, mulțumesc doamnă președintă, sper că de data aceasta tehnologia mă va ajuta. L-am auzit uh, pe domnul Rodone, dar am ratat intervențiile câtorva colegi. Din nou, felicitări, uh, domnule Rodone, pentru această funcție. O solicităm de mult și avem, avem multe așteptări prin urmare. Am uh, a ratifica un acord comercial nu este un obiectiv în sine. A veghea la implementarea angajamentelor noastre reciproce ne preocupă și trebuie să ne preocupe de acum înainte. În privința disfuncționarilor care creează un climat de neîncredere, vreau să știu un lucru, un audit pe care l-a, cre- creat Comisia indică că există nereguli în privința importurilor de carne de vită din Canada. Trebuie să fim mai clar, implementarea tuturor uh, acordurile noastre comerciale trebuie să fie exemplare și respectarea normelor noastre sanitare nu e negociabilă. În fața acestor neajunsuri, s-au făcut eforturi de a se asigura normele, standardele Europei. Deci, iată ce vreau să vă întreb. Ce măsuri concrete doriți să implementați pentru a remedia uh, acest gen de situații și cum veți încerca să vă asigurați că recomandările europene vor fi cu adevărat uh, respectate. Și colega Van Brenk uh, a punctat un lucru în același sens, acordurile noastre comerciale conțin un capitol cu privire la dezvoltarea durabilă și o clauză legată de respectarea acordului de la Paris. Pentru noi, europeni, asta înseamnă a purta o politică comercială pe, bazată pe principiile noastre climaterice, sociale și pe respectarea drepturilor omului. Cunoaștem însă dificultățile legate de respectarea acestor angajamente și criticile justificate în ceea ce privește uh, Uh, caracterul cu caracter neom legătură la capitolul acestuia. De ce marjă de manevră dispuneți în caz de nerespectare de către o țară parteneră a acestor angajamente? Și cum veți încerca să asigurați respectarea controlelor pentru a se asigura respectarea normelor, lupta împotriva contrafacerilor și a asigura uh, sănătatea și siguranța cetățenilor? Și aș mai insista pe un ultim punct pe care nu l-ați punctat și dumneavoastră. Uh, nu se va putea duce la bun sfârșit o asemenea acțiune decât dacă aveți la dispoziție mijloace suficiente. De ce resurse dispuneți? Mă refer la resurse financiare și resurse umane. Și, în acest sens, colegii mei au punctat foarte bine, aceste mijloace ar trebui să fie însoțite de noi propuneri pe plan legislativ. Fără părchii de ordine juridic, eficacitatea acțiunilor noastre și ale noastre, de altfel, nu vor avea niciun fel de eficiență. Mulțumesc! Uh, Marie-Pierre. Vă mulțumim! Mulțumim, Marie-Pierre, Et dans domnului Bourgeois la compte, pas tout două minute.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 Thank you, Mr. Bourgeois. And now we move to Monsieur Emmanuel, Emmanuel Morel, standing in for Mr. Schultz. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Redon... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Rodone, ați constatat fără doar și poate că avem mari așteptări în ceea ce privește noua dumneavoastră funcție uh, în privința respectării regulilor noastre comune și a unor răspunsuri cât mai bune la acele practici neloiale uh, ale unor parteneri comerciali ai UE. Așteptăm fermitate și rapiditate din partea dumneavoastră. Uh, pentru rapiditate s-a menționat Indonezia, Vietnam, Corea. V-aș atrage atenția și asupra unui subiect uh, în legătură cu care eurodeputații au studiat uh, situația. De fapt, în Filipine avem o situație oribilă în care președintele comite asasinate, aruncă în închisori jurnaliști care uh, asimilează printr-o lege dintre iulie uh, acte, manifestări de stradă drept acte teroriste. Vrem deci să vă solicităm să interveniți și să vă întrebăm ce faceți dumneavoastră, ce face comisia și uh, în ce răstimp. Am uh, interpelat comisarul uh, Hogan cu privire la situația din Cambodgia și am primit îndată un răspuns din partea dumnealui. Uh, uh, fiind o țară care este uh, vinovată de uh, neajunsul la nivelul încălcării drepturilor fundamentale. Președinta von der Leyen a invitat să consolidăm uh, seria de dispozitive care ne permite să sancționăm țările care adoptă măsuri legale. Când se spune măsuri ilegale, ne gândim la ajutoare de stat, de regulă sau la măsuri de dumping, dar v-aș atrage atenția și asupra unei probleme care mi se pare fundamentală, de care Comisia nu vorbește suficient, și anume contrafacerile. În, în uh, conform OCDE, e vorba de 85 de miliarde de uh, euro, suma vizată de uh, contrafaceri, sute de mii de euro de, de locuri de muncă distruse pe această cale și multe alte neajunsuri și asemenea practici vizează vestul Chinei uh, și care sunt corelate cu platforme de tipul e-commerce, uh, cum ar fi Alibaba. Pentru noi o adevărată miză aceasta, pentru noi uh, și întreprinderile europene. Ce veți face pentru a soluționa această problemă, care este o problemă nu subsidiară, ci foarte importantă? Mulțumesc bien, Morel. Mulțumim, domnule Morel. Acum trecem la membrii care doresc să ia cuvântul uh, pentru un minut. Juan Ignacio Soido Alvarez are cuvântul în numele PP. Vă rog. Începem așadar la lista celorlalte invenții cu domnul Zoido Alvarez. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-l felicit eu pe domnul Redone pentru numirea sa, pentru ca responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială. Desigur, trebuie să constatăm că Uniunea Europeană uh, se adaptează la mm, contextul în care nu trăim într-o lume ideală și avem nevoie de un astfel de responsabil care să vegheze la aplicarea dispozițiilor, pe de altă parte, și Taxele vamale sunt un instrument foarte puternic și deseori prin um, negocieri, um, ceea ce privește tarifele vamale sau facilități, putem deschide piețe care până acum nu erau accesibile pentru Uniunea Europeană. Însă activitatea dumneavoastră ar trebui să vizeze și interiorul Uniunii Europene, pentru că acordurile trebuie și uh, aplicate ca atare. Dacă ne uităm la domeniul plantelor și a protecției plantelor, aici se impune un control foarte clar pentru ca să nu permitem introducerea în Europa a unor boli. Mulțumesc. Um, are acum uh, cuvântul doamna Rodriguez Piniero. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte și aș dori să-l felicit pe domnul Radonet. Mă bucur că s-a creat această uh, funcție și că ați fost numit dumneavoastră. Este o politică care uh, presupune și aplicarea celor negociate anterior. Trebuie creată o relație foarte clară între avantajele pe care le avem prin intermediul aplicării taxelor vamale, dar și a capitolelor în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, uh, respectarea drepturilor omului și așa mai departe și este important să punem accentul pe aceste elemente în cadrul acordurilor comerciale. Nu trebuie doar să ne limităm la a măsura cu cât au crescut importurile și exporturile, ci trebuie pe la respectarea uh, prevederilor acestui acord și sper că vom primi și informațiile necesare din partea dumneavoastră pentru a putea avea un schimb de opinii regulat. Important uh, este să putem reacționa uh, rapid atunci când uh, anumite eventuale părți încalcă prevederile. Există foarte multe sectoare afectate de nerespectarea uh, prevederilor internaționale. Și aici trebuie să reacționăm mai rapid, avem nevoie și de niște sisteme de avertizare timpurie și aș întreba aici cum vor fi implicate delegațiile Uniunii Europene în state terțe pentru a, a efectua această activitate preventivă. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul Samira Rafaela, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte și felicitări pentru numirea dumneavoastră în funcția de responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială. Pentru că un astfel de post contribuie la credibilitatea noastră pe plan internațional. De aceea aș avea câteva întrebări. Ce instrumente aveți la dispoziție pentru ca în mod obiectiv și independent să duceți la punerea în aplicare a prevederilor din acordurile noastre comerciale? Comisarul Reinders va propune o legislație obligatorie în domeniul due diligence, cooperația deja cu dânsul în această privință pentru a vă asigura că prevederile vor fi și uh, vor putea fi puse în aplicare. Și în fine, în ceea ce privește întărirea aplicării angajamentelor în ceea ce privește drepturile omului și sustenabilitatea, ne puteți da câte exemple de câteva măsuri pe care le aveți în vedere, pentru că aici așteptările sunt ridicate, pentru că dacă um, se respectă aceste condiții, vom avea de câștigat în relațiile noastre externe. Mulțumesc foarte mult. Acum îmi permit să intervin eu în nume propriu. Domnule Redone, am urmărit discuțiile pe care le-am avut în cadrul regulamentului cu privire la punere în aplicare, care Um, alocă uh, prerogative um, și din partea Parlamentului European uh, pentru Comisia Europeană în ceea ce privește chestiunile urgente. Aș dori să prezentați Comisiei câteva chestiuni pe care le-ați ridicat în discuție în ceea ce privește posibilitatea uh, extinderii domeniului de aplicare a acestui regulament pentru a include uh, Um, drepturile de proprietate intelectuală și serviciile. Aici uh, condițiile ar trebui să fie anteportas și știu că aveți o părere proprie în ceea ce privește abordarea acestor chestiuni tehnice, juridice și politice în această privință. Și acum aș dori să dau cuvântul domnului Ungherius din partea socialiștilor. Iau pentru prima oară cuvântul uh, înlocuindu-l pe domnul Rafael Glucksmann, care n-a reușit să ne fie azi alături. Are o întrebare cu privire la regulamentul uh, de punere în aplicare și procedura asociată punerii în aplicare. Oare Cred că s-a menționat, uh, colega Hautala a indicat că 8 ani au fost necesari pentru situația Uh, cu Corea pentru a institui un comitet special. Uh, în privința Vietnamului, aveți vreo idee cu privire la calendarul de ratificare a Convenției OIM 87? Va trebui să așteptăm alți 8 ani sau considerați că se va rezolva mai rapid situația, deveniți noastră mai nerăbdători? și cum uh, considerați că se va putea implementa în mod corespunzător Convenția OIM în privința drepturilor omului din Vietnam. Situația nu s-a îmbunătățit de când a intrat în vigoare acordul. Din potrivă, cred. Întrebarea mea sau a domnului Rafael Cruxman mai degrabă este puteți confirma că veți face uh, lobby pentru adoptarea unor măsuri uh, necesare în cazul în care se uh, încalcă în continuare dreptul la, la fața locului, cum permite uh, articolul 17.8 din acordul uh, cu Vietnam. Mulțumim foarte mult, cum spuneam, uh, colega noastră în locuiește domnul Luxman și domnul Butikofer acum și fără mască, vă rog, domnule Butikofer, uh, cuvântul. Mulțumesc, domnul, președinte. Vreau întâi și întâi să îl felicit pe domnul Rodone, care are, iată, pe umeri o povară semnificativă. Însă Parlamentul vă va sprijini pe deplin dacă vreți uh, să uh, ne includeți în jocul dumneavoastră. În ceea ce privește situația din China, Parlamentul a um, promulgat uh, o decizie anul trecut prin care am indicat că vrem ca anumite produse din China să nu ajungă pe piața europeană. A fost o inițiativă inițială din partea PPE pe care a sprijinit Uh, în mod asta și asupra grupurilor uh, din Parlament. Comisia nu a luat niciun pas în acest sens, dar guvernul american da. Mă întreb deci dacă veți face efortul la acest nivel, dacă veți putea ca prim pas să uh, faceți măsuri de diligență necesare, un comitet online pentru a permite întreprinderilor să se consulte cu dumneavoastră în privința acestor probleme. Mulțumim, domnule Coffer. Ian Jahedin din partea ECR are acum cuvântul pentru un minut. Ian. Îl avem oare alături pe domnul Zaradil. ziua din nou, sper că acum funcționează. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule Rodone. Am o singură observație în ceea ce privește cele spuse de dumneavoastră. Cu toții știm că acordurile comerciale ale UE cu țări care au sisteme politice, sociale distincte și există multe asemenea state, iar cu uh, meritul este cel mai mare numitor comun la care se poate ajunge, pe care putem să-l identificăm. Nu subestimez uh, dispozițiile noastre sociale, de mediu, uh, la drepturile omului uh, incluse în acordurile noastre comerciale. Vreau însă să mă axez asupra situației business și a comerțului și, cum spuneați noastră, domnule Rodonei, este foarte important să putem să garantăm condiții egale de concurență pentru concurențele, pentru întreprinderile europene din străinătate, care să poată să ia parte la proceduri de achiziții publice, uh, care să nu fie discriminate de către uh, întreprinderi uh, aflate în proprietatea statului sau care beneficiază de uh, Uh, subvențiile de statului și să avem o, un mecanism de soluționare a disputelor dacă se întâmplă ceva. Aveți exemple concrete oare în ceea ce privește asemenea probleme uh, și pe care să ne le puteți prezenta? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, stimați colegi, mulțumesc, domnule Zahadil. Acum, uh, Enică Gări are cuvântul timp de un minut. Enică? Mulțumesc, doamnă președintă, și eu aș dori să mă alătur tuturor celor care v-au felicitat, domnule Odone, pentru numirea dumneavoastră. Toată lumea va înspăimântat spunându-vă că ne așteptăm la foarte multe din partea dumneavoastră aici în Parlamentul European, însă așteptările noastre în privința țărilor terțe sunt de fapt foarte înalte când vine vorba despre afacerile pe care vrem să le putem realiza cu acestea și vreau să vă întreb ce părere aveți cu privire la subiectul acesta, așa cum uh, punctă și domnul Zahedil. Nu considerați că țările terțe vor fi în măsură să se angajeze, să uh, respecte așteptări înalte și, strict, și reguli strict, stricte sau oare asemenea dispoziții uh, le vor descuraja să se angajeze în relații comerciale cu noi și vor căuta uh, parteneri care să fie mai puțin dificili, mai puțin complicați și să, care poate nu au la fel de multe așteptări ca și noi. Deci uh, aceste efecte de distorsiune uh, sunt așteptarea noastră și vreau să vă întreb ce părere aveți despre acest lucru. O altă întrebare practică, cum vom putea să dovedim că o nouă implementare de pildă a unui acord OIM sau acordului de la Paris are un impact negativ asupra comerțului, fiindcă acest lucru ar putea să ducă la suspendarea unui acord și vreau să știu uh, ce fel de tehnici, ce fel de strategii veți folosi în acest sens. Ați menționat de altfel și m-am bucurat să aud că vreți să acordați foarte multă atenție mm urilor uh, E un lucru foarte bun, mai ales în vremuri de criză ca și acestea. Vreau să vă rog să încercați să faceți tot ceea ce vă stă în putință, să nu îngreunați și mai mult situația pentru aceste companii, să le oferiți uh, cât mai multe oportunități și să nu le greunați viața de zi cu zi prin noi și noi standarde tot mai ridicate în cadrul spațiului uh, uh, Unii Europene. Mulțumesc! Mulțumim, Enică! Iar acum revenim la Agnes Iongerius, care vorbește nume propriu de data aceasta. Un minut, mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc uh, și vă felicit și nume propriu pentru numirea în funcție, domnule Rodone. Aș spune că încă de la începutul mandatului noii comisii van der Leyen m-a intrigat uh, uh, poziția uh, aceasta care s-a creat uh, pentru dumneavoastră uh, de CTEO, un Chief Trade Enforcement Officer. Mă gândeam care este descriptivul postului și dacă se va face un interviu pentru ocuparea acestuia. Dar iată acum, uh, și dacă se va face un interviu ca și pentru comisar, dar nu e se pare nevoie pentru funcția dumneavoastră. Acum avem un nou comisar pe post care are un portofoliu foarte vast. Sarcina dumneavoastră va fi aceea, cred, al sprijinii. pe domnul comisar, însă întrebarea mea ar fi următoarea, uh, unde se oprește sprijinul și unde începe uh, divagarea de la anumite responsabilități politice? Sau, uh, altfel spus, cât de independent sunteți dumneavoastră față de comisarul de resort și puteți uh, uh, solicitați anumite aspecte conformitate în privința acordului TSD uh, de dezvoltare durabilă și comerț, uh, chiar și atunci când acest lucru nu este în asentimentul comisarului dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, doamna Maghiore, acum doamna Sonia Han din partea Mulțumesc, mulțumesc, domnule Rodre, pentru că sunteți alături de noi. Vreau să mă refer și eu la aspectul programului. Astăzi am ascultat, mulți colegi au punctat faptul că este foarte, sunt foarte importante capitolul din TSD și uh, implementarea lor. Vreau să mă refer în speță la datoria statelor și guvernelor de a respecta, proteja și menține drepturile omului, dar și a companiilor, oare și ele nu au responsabilități de a absorbi drepturile omului și de a uh, își respecta responsabilități în materie de uh, durabilitate comercială corporativă. Comisarul Reinders deja a promis că va implementa legislație cu privire la due diligence, gestionarea acesteia și Parlamentul își uh, finalizează și uh, el uh, punctele de vedere în acest sens. Avem însă anumite țări, acorduri comerciale cu o serie întreagă de țări și în acest sens o serie întreagă de măsuri de diligență ele vor fi eficiente dacă sunt implementate. Ce părere aveți despre acest aspect, domnule Rodone, și cum vă percepeți noastră rolul în acest sens cu privire la situația due diligence? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Han, numele PPE, avem un ultim vorbitor pe ziua de astăzi, doamna Danuta Hübner. Mulțumesc, doamnă președintă. Întâi și întâi vreau să vă felicit, domnule Rodone, cunoscându-vă știu că această problemă foarte amplă se află pe mâini potrivite. Vreau să vă întreb un lucru. Politicile comerciale evoluează neîncetată. Actualmente renoim agenda politicilor comerciale și Comisia trebuie să ia în calcul o serie întreagă de factori foarte diferiți. Cu toții știm că există subvenții de stat uh, în cantități foarte mari care sunt pompați în economii, apar noi distorsiuni uh, și uh, lucruri cele care vor rămâne la ordinea zilei timp de mulți ani de acum înainte. V-aș întreba în acest context care e rolul dumneavoastră pe acest plan, un rol mai degrabă de apărător sau de uh, a asigura fermitate la nivel comercial și uh, nu știu cum anume veți uh, colabora la nivelul comisiei, la mod tehnic, dar aveți, credeți dumneavoastră, o capacitate analitică suficientă pentru a face față tuturor provocărilor care vă așteaptă de pildă, uh, lanțul de aprovizionare va fi și el inclus uh, în uh, preocupările voastră. Veți avea o viziune mai degrabă europeană decât națională în acest sens. Și o altă chestiune, o abordare mai degrabă unilaterală, noi aici de discutat, UE împotriva restului lumii. Aveți anumite comentarii în acest sens din partea aliaților noștri, Oare OMC-ul va avea și el o viziune multilaterală, inclusiv în privința implementării și a aspectului fermității, cu tot ceea ce se întâmplă actualmente în contextul OMC și poate ar fi bine să punctați câteva lucruri în acest sens. Mulțumim pentru tot, ce, tot ceea ce ne-ați indicat. A fost un, o intervenție foarte importantă pentru noi. Mulțumesc uh, Uh, Danuta. Acum îi dau din nou cuvântul domnului uh, Rodone. Aveți uh, un sfert de oră pentru a răspunde acestor întrebări. Domnule Rodone, aveți cuvântul. Mulțumesc doamnă, foarte mult, doamna președinte. Am să încerc să răspund cât mai multor întrebări, întrebări concrete, specifice și pe care le-am apreciat în mod deosebit. Mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care mi-l arătați uh, și pentru eforturile pe care încercăm și noi uh, să le concretizăm la nivel de implementare și asigurarea aplicării. Uh, va fi încununată de succes această tentativă doar dacă avem o colaborare fructuoasă cu restul instituțiilor. Răspuns domnului Puticofer, vreau într-adevăr să includ INTA în acest joc. Este până la urmă în fișa postului în ceea ce mă privește, n-a fost nevoie de un interviu de angajare, fiindcă puteți să mă chemați în mijlocul dumneavoastră ori de câte ori vi se pare de cuvință. În privința descriptivului postului meu și a ceea ce încercăm să obținem noi uh, la nivelul mandatului meu, uh, vrem o abordare colectivă, un efort colectiv ne dorim uh, o comasare a unor aspecte vaste și capacități ample pe care le avem în cadrul Comisiei și nu numai. Și așa îmi văd eu funcția, aceea de a federea, de a congrega capacități, de a face mai multe lucruri și de a le face mai bine. Asta unul la mână. Apoi, în ceea ce privește deblocarea unor beneficii tangibile, concrete, în momentul implementării unor acorduri deja implementate, avem uh, încredințarea că un tratat ferm uh, se materializează, devine real atunci când semnatarii tratatului injectează cu adevărat viață în tratatul respectiv. Fie prin implementarea anumitor dispoziții, dar uh, în alte cazuri prin cooperarea concretă în cadrul uh, și conform tratatelor în vigoare. Un alt aspect este combaterea reală a barierelor și tratarea diferit părților irritanți, a plângerilor, a problemelor în mod general cu care se confruntă părțile interesate europene la nivelul unei game foarte vaste de aspecte care sunt uh, tratate în acordurile uh, comerciale. Și în al treilea rând, trebuie să folosim și să contribuim la utilizarea unor instrumente de asigurare a punerii în aplicare și asta în mod corespunzător, acolo unde asemenea instrumente există. De asemenea, o participare activă sub autoritatea uh, președintelui, vicepreședintelui Dobrovski să, și de comisie în general pentru a consolida setul de instrumente existente în ceea ce privește uh, asigurarea aplicării dispozițiilor comerciale. Și mi s-a pus o întrebare aparte în acest sens, de aceea revine asupra acestui aspect. Iar um, în privința aceasta e fără doar și poate un caiet de sarcini pozitiv uh, Evident, avem și nevoia de a se proteja uh, interesele UE pe plan comercial și trebuie să folosim toate acele mijloace de uh, protecție comercială de care dispunem, evident, în temeiul normelor existente, când și atunci uh, când utilizarea acestor mijloace se justifică. Protecționismul nu beneficiază de excepție atunci când se impune Nu este un joc cu sumă zero însă această agendă și uh, colaborarea cu alte țări va fi foarte importantă, fiindcă asta înseamnă, de fapt, nu doar tratarea factorilor irritanți, a problemelor, a neconformității atunci când e cazul, ci asta implică și prevenirea apariției unor asemenea bariere, precum și prevenirea unor conflicte de ordin comercial. Acest aspect poate să fie, fără doar și poate, considerat uh, ca un aspect important al rolului meu. Ca atare, trebuie să acordăm o atenție foarte importantă inclusiv din perspectivă guvernamentală, la ceea ce înseamnă distribuția acestor uh, eforturi uh, în direcția unei game mari de părți interesate. Iar situația IMM-urilor este foarte, foarte importantă, așa cum spuneți, E un lucru de care suntem încredințați și continuăm eforturile la acest nivel. nivel uh, IMM-urile și mici actori suferă de multe bariere și de diferitele asimetrii, inclusiv asimetria în domeniul informațiilor și încercăm să remediem acest aspect. Avem la dispoziție și instrumente pentru a se îmbunătăți accesul IMM-urilor la politicile comerciale uh, Uh, la instrumentele din domeniul pășii comerciale și în ceea ce așește apărarea comerțului și a instrumentelor de resort. Încercăm să vedem uh, cum operează helpdesk-ul uh, IMM-urilor, iar se spunea că se va acorda atenție specială acestui obiectiv în cadrul implementării recomandărilor curții de conturi în cadrul raportului cu privire la instrumentele de apărare a comerțului. Mulți membri au punctat un alt aspect în ceea ce privește felul în care vor funcționa și în felul în care va, va evolua cadrul în care operăm în privința asigurării punerii în aplicare a acordurilor comerciale. Și aș putea să punctez aici faptul că există diverse paliere uh, a problematicii. Avem problematica conceperii și dezvoltării politicilor, dar avem și probleme care se leagă de implementarea cadrelor pe care le avem la dispoziție, în vigoare astăzi. Evident că postul pe care îl reprezint Chief Trade Enforcement Officer și toate celelalte resorturi din cadrul uh, DigiTrade operează sub cadrul existent pentru a asigura punerea în aplicare, fie că e vorba de statutele noastre unilaterale sau de dispozițiile în temeiul acordurilor uh, de, comerciale discutate, de, depinde de capitolele de soluționare a litigiilor. Sunt convins că aspectul că felul în care evoluează aceste instrumente de-a lungul timpului uh, va face parte din discuțiile dintre instituții și, din punctul nostru de vedere, pot să vă spun că acestea fac parte din consultarea mai vastă și procesul aferent cu privire la revizuirea politicilor comerciale, care este actualmente în curs și pe care îl realizează vicepreședintele Dombrovskis. Deci este nevoie să privit în mod segmentat acest, această chestiune. Există și alte instrumente care vor deveni foarte importante la nivelul proiectelor comerciale. Ați punctat, uh, de pildă, acele aspecte de due diligence obligatorii la nivel european. Propunerii uh, vor fi fără doar și poate studiate de către Comisie și duse mai departe Uh, în acest sens, adaugă un aspect important în felul în care încercăm să ne asigurăm că comerțul european e uh, și continuă să fie durabil, iar articularea acestor instrumente va fi un lucru de uh, importantă maximă pentru noi în cadrul DigiTrade. Acolo unde există asemenea instrumente la dispoziția noastră, vrem să le folosim în mod cât se poate de activ. M-ați întrebat și o ne întreagă de lucruri cu privire la subvenții, ceea ce putem face uh, în acest sens, aș spune următoarele aspecte. Acolo unde există posibilitatea de a interveni, de a acționa, suntem uh, dornici să testăm pe deplin limitele, acordurile, acordul cu privire la subvenții și măsuri de contracarare ale OMC, care uh, până la urmă uh, stau la baza felului în care folosim asemenea instrumente. Însă folosim practic tot ceea ce ne sunt la dispoziție, toate instrumentele pe care le am la dispoziție pentru a ajunge la obiectivele dorite. Am făcut pași mari înainte, inclusiv la nivelul măsurilor uh, ILO, acolo unde există uh, subvenții transacționale în uh, vigoare. Vom folosi pe viitor toate instrumentele care ne stau la dispoziție. Cele din domeniul comercial ne permit să tratăm situația subvențiilor când se fac importuri pe piața Uniunii Europene, însă nu ne ajută neapărat să soluționăm fenomenul mai vast al distorsiunilor comerciale uh, oferite prin subvențiile industriale și, în anumite cazuri, subvenții pe care le creează comportamentul uh, uh, unor state sau companii la nivel mondial. Asta necesită un proces de reglementare, de fapt, la nivel mondial. Deci procesul pe care îl uh, are în vizor UE la nivelul reformelor, reformelor, reformelor OMC fac parte din aceste eforturi, inclusiv uh, prin faptul că dorim să ne îmbunătățim a, capacitățile de a avea un comerț deschis și liber. That were put to me about... În ceea ce privește întrebările despre ce facem dincolo de comisie, adică camerele de comerț. Ar fi trebuit să subliniez asta mai mult. Este important de știut că acest efort este un efort colectiv al instituțiilor UE, al statelor membre și al tuturor celor implicați. Beneficiem de faptul că am lucrat timp de 25 de ani pe strategia de acces la piață a UE și a parteneriatelor. Însă, atât alți uh, actori, atât în comisie, dar și la fața locului, în statele terțe, pot duce mai departe aceste parteneriate, le pot îmbunătăți, le pot face o reacție mai bună, un impact mai mare. Și deci este o prima reacție pe care o putem avea cu, și o cooperare cu statele membre pentru a îmbunătăți impactul acestei strategii și încercăm să lucrăm pe asta în următoarele luni. Apoi, în ceea ce privește viteza noastră de reacție, mai mulți dintre dumneavoastră au adresat această întrebare. Mi-a spus că trebuie să acționăm mai repede atunci când suntem confruntați cu nerespectare în state terțe. Nu pot da decât un răspuns general în acest moment, dar putem reveni asupra acestei discuții, asupra ceea ce s-a spus despre Vietnam, de exemplu, sau cazuri din uh, China sau Filipine. Este evident că trebuie făcută mereu o evaluare politică asupra nivelului în care, la care se implică statele terțe. Obiectivul este să aducem schimbare și de aceea trebuie să ne întrebăm mereu cum putem induce această schimbare. Sigur că nu e o știință exactă. Abordarea noastră și cred că am mandatul să fac acest lucru, este ca pe de o parte să fiu mai sistematic și să ne asigurăm că ne coordonăm modul în care tratăm diferitele jurisdicții și că dacă n-am făcut suficient în trecut, vom face asta din ce în ce mai mult. Și pe de altă parte e clar că aceste tipuri de măsuri de punere în aplicare nu merg pe pilot automat. <clears throat> Aceste realități aici unde avem și dovezile și baza juridică, trebuie să arătăm clar că avem și capacitatea și voința politică să luăm măsuri și asta pe o treaptă în uh, în creștere, unde putem lua măsuri din ce în ce mai uh, dure. Vom avea un nou mecanism pentru plângeri care va fi introdus în curând și care ne va permite să înregistrăm plângeri directe cu elemente, fiecare intră sub capitolele de comerț și implementare ale acordurilor noastre sau sistemul general de schemelor de referință. Acest sistem nou va fi prezentat în scurt timp, va da acces direct unui mare număr de actori implicați, care apoi sperăm că ne va permite să tratăm mai sistematic îngrijorările și uh, plângerile. Iar serviciile comisiei DigiTrade, sub supravegherea mea, se vor asigura că atunci când primim astfel de plângeri bine motivate, când putem identifica uh, dovezile aduse, să avem instrumentul intern astfel încât niciodată acest efort de implementare să nu uh, rămână uh, nefolosit. Acum voi răspunde în franceză. D'abord sur le respect întâi în ceea ce privește respectarea mai generală a normelor comerciale. Este clar că dincolo de respectarea angajamentelor intercomerciale există necesitatea clară de a se asigura respectarea cu ocazia punerii pe piața europeană a unor norme europene. Și este un subiect tipic nu doar situației importurilor, care necesită o integrare a eforturilor între politica comercială, cea vamală, inspectorii veterinari și, practic, tot ceea ce ține de supravegherea piețelor. Toate acestea necesită cooperări uh, consolidate între capitolul comercial, uh, Direcția Generală pentru Comerț, deci Comisia, și între alți uh, actori, DG Sante, Go, și uh, tocmai în fișa postului uh, uh, pe care o reprezint este și sarcina de a federa, de a coagula aceste eforturi. Avem de altfel în joc și aspectul resurselor umane, într-adevăr, și am menționat faptul că am um, făcut eforturi în direcția asigurării maximizării tuturor resurselor disponibile la nivelul Comisiei. Implementarea concretă a acordurilor nu implică sau nu reprezintă o problemă doar pentru o direcție generală a Comisiei. Este, până la urmă, un angajament asumat de uh, președinta Comisiei și care angajează în întregime serviciile Comisiei. Apoi, consolidarea pârghiilor juri, juridice în ceea ce privește acest aspect. So the question, your... Și acum mă întorc la limba engleză pentru că răspund astfel întrebării dumneavoastră, doamnă președinte am făcut o propunere pentru a trata acum o problemă curentă pe care o avem în sistemul de punere în aplicare. Dar am văzut că Parlamentul este hotărât să vină cu amendamente la propunerea Comisiei. Acest lucru a fost uh, discutat cu colegi, între colegiuitori. Am spus clar că avem nevoie de un instrument eficient și un instrument care, am mai spus asta în INTA, că nu vedem niciun obstacol juridic pentru a lărgi acest, această sferă și că vom lucra împreună cu colegiuitorii pentru a găsi calibrarea corespunzătoare pentru a îmbunătăți regulamentul și sperăm că vom putea face asta cu, cea mai, cu prima ocazie, pentru că e un exemplu foarte clar al îmbunătățirii poziției UE. Încă două aspecte pe scurt, știu că nu prea mai am timp. Uh, în ceea ce privește soluționarea litigilor, domnul Bojo a menționat acest aspect, cred că trebuie să abordăm lucrurile în mod sistematic și coerent, acolo unde identificăm lucruri care pot fi aplicate, să arătăm clar că vom insista asupra lor cu măsuri din ce în ce mai dure, care pot ajunge până la inițierea mecanismului de soluționare a litigilor. Am folosit acest sistem uh, în mod activ, am obținut multe la Organizația Mondială a Comerțului uh, cu acest sistem și vom continua această abordare și multilateral și bilateral. Acum avem mai multe acorduri multilaterale. Lucrurile devin din ce în ce mai complicate, într-adevăr. Avem, pe de o parte, problemele cu care ne confruntăm, obstacolele, care sunt din ce în ce mai complexe, chiar și dincolo de frontiere. De aceea, efortul nostru trebuie să fie din tot mai mare și de aceea, iată și acest efort renoit al Comisiei. Iar în ceea ce privește informațiile și raportarea, s-a vorbit de accesul la informații și este evident că vom continua să lucrăm în acest sens, să producem pentru Parlament și pentru comunitatea interesată informațiile pe care le producem deja despre implementarea acestor acorduri de liber schimb. Mi se pare că este o parte a poziției mele și este o idee cu care aș dori să închei, că sper că această poziție ne va ajuta să trecem nu de la informare la interacțiune directă. Și aș dori să avem astfel de interacțiuni, așa cum am spus uh, și la început. Acum considerați dumneavoastră că e potrivit, în ce fel și când doriți, vă stau la dispoziție și aștept cu interes să avem aceste discuții. Mulțumesc! Noi vă mulțumim, domnule Redone, pentru această abordare constructivă, pentru faptul că ne-ați informat și ne-ați spus ce, uh, care e situația. Așteptăm să cooperăm nu doar cu transparență și informare, ci ținând cont și de un rol al comisiei noastre în Parlament. Dragi colegi, ajungem acum la prima sesiune de vot, foarte repede. Votăm azi o serie de amendamente, cel despre măsuri uh, excepționale pentru țări care participă la mecanismul de stabilizare și încă un text pentru IMM-uri europene. Așa cum știți, dată fiind uh, situația excepțională, folosim votul la distanță, deci înainte de a deschide votul ar trebui să verificăm dacă avem quorum. Pentru a verifica acest lucru, îi rog pe cei care sunt la distanță să ceară cuvântul apăsând butonul potrivit. Dragi colegi, vă rog să apăsați butonul prin care cereți să luați cuvântul. Bine, mulțumesc. Avem într-adevăr quorum. Am mai folosit această uh, procedură. Vă spun pe scurt că toată lumea va vota prin e-mail Sesiunile finale au fost trimise tuturor. Membrii trebuie să-și marcheze poziția pe toate amendamentele, indiferent dacă sunt sau nu active. Trebuie să folosiți uh, documentul oferit, să transcrieți de pe adresa oficială și să semnați în mod lizibil fiecare pagină uh, separat. Deschid votul care rămâne deschis până la prânz, deci timp de o oră. Vorbim de procesul de asociere și stabilizare și un proiect de text pentru IMM-uri europene. Rezultatul voturilor va fi, pe amendamente va fi anunțat după amiază, după, înainte de votul final. Este ora 11. Întâlnirea se încheie aici și ne revedem peste o jumătate de oră. Vă mulțumesc! Um, I'll just leave things here.